Dau cuvântul Mogherini. În Siria... Mulțumesc. În Siria ne confruntăm cu cea mai mare tragedie umanitară din această regiune de la uh, al doilea război mondial încoace. 6,5 milioane de sirieni sunt strămutați intern și dacă luptele continuă, aceștia ar putea fi refugiații de mâine. Aproximativ 400.000 de sirieni nu au acces la asistență umanitară mai ales în zonele asediate. Am ajuns la 4,6 de, de milioane de refugiați sirieni în statele vecine și sunt mari șanse ca această cifră să crească în continuare, dată fiind luptele intense de pe teren. Foametea în Siria este folosită ca o armă de război împotriva persoanelor celor mai slabe și vulnerabile, mai ales împotriva femeilor și a copiilor. Guvernul sirian a garantat acces umanitar la Madaya, însă este departe de a fi suficient. În alte zone asediate, oamenii sunt blocați timp de luni de zile, nu pot ieși de acolo, nu au acces la alimente, la medicamente, la servicii de bază. În uh, ultimul timp avem motive de speranță, de exemplu într-un cartier din Homs, însă um, nu este de ajuns. Încetarea focului între guvern și opoziție este urgentă. Atacarea zonelor civile și a unor structuri cum sunt spitalele și școlile de către uh, guvernul sirian nu uh, poate fi acceptată, nici minciunile guvernului sirian. Uh, noi solicităm tuturor părților să înceteze atacurile și bombardarea țintelor civile, să pună capăt asedierii zonelor civile și să respecte pe deplin legislația internațională umanitară. Ar fi catastrofal dacă acum, când am început să uh, ameliorăm procesul politic, situația de pe teren a continuat să se deterioreze. S-au făcut progrese în combaterea Daesh în Irak, însă nu și în Siria. Vreau să spun foarte clar că acest grup terorist nu poate și nici nu va fi învins pe deplin dacă continuă războiul civil din Siria. Ba Daesh își bazează supraviețuirea pe haosul din Siria și din Irak. Și numai o Sirie unită numai o Sirie care încetează propriul său război civil și care găsește calea către reconciliere va permite învingerea Daesh odată și pentru totdeauna. În aceste zile și săptămâni sunt foarte conștientă de ce am spus și anume că aceasta este o condiție reală nu doar pentru a lupta cu Daesh, ci pentru a învinge această organizație. În ultimele zile și săptămâni am lucrat din greu pentru a clădi un front comun în Siria și în afara ei. Uniunea Europeană joacă un rol crucial în acest proces și, înainte de toate, vreau să spun din motive umanitare, dar și pentru că știm foarte bine că încheierea războiului din Siria se referă la propria noastră securitate, pentru că este clar o condiție pentru a combate mai eficient Daesh și în interesul no nostru. Consensul la care am ajuns în grupul internațional de susținere a Siriei, mai întâi la Viena, după două runde dificile de negocieri, dificile dar reușite, și la New York în decembrie, au dus la adoptarea rezoluției 2254 uh, a Consiliului de Securitate al ONU în decembrie în unanimitate. Am reușit în sfârșit uh, să um, obținem unitatea din partea comunității internaționale în privința unei foi de parcurs, unei căi de progres, iar la Viena actorii sirieni și cei regionali au putut vedea că partea internațională este unită în ceea ce privește calea de progres. Rezoluția cere uh, discuții intrasiriene între guvern și opoziție. Acestea sunt în curs de pregătire, iar uh, discuțiile vor începe la Geneva în principiu săptămâna viitoare. Această rezoluție prevede un calendar de șase luni pentru uh, crearea unei guvernanțe credibile și inclusive în Siria și un obiectiv de 18 luni pentru alegeri libere și uh, democratice. Și se clarifică faptul că, indiferent de rezultatul alegerilor, va trebui să țină cont și de votul sirienilor din afara Siriei. În paralel cu procesul politic, rezoluția cere crearea unor măsuri de, crea, de sporirea încrederii între părți și, de asemenea, politici de monitorizare a uh, continuării. Este un calendar foarte ambițios și o agendă foarte ambițioasă, însă este clar că nu ne permitem să pierdem timpul și trebuie să ne stabilim obiective ambițioase ca să avem speranța că procesul va putea începe. Pe măsură ce pacea se apropie, pe măsură ce se concretizează posibilitatea acestui proces, vedem că uh, dușmanii păcii uh, opun din ce în ce mai multă rezistență. Și cred că faza actuală trebuie considerată o șansă care nu a existat în ultimii ani. Și aș dori să mai spun și că această șansă s-ar putea să nu uh, fie veșnică. Dacă o ratăm, s-ar putea să dispară. Și cred că Trebuie să mai spun că am reușit să aducem la aceeași masă toate părțile implicate în conflict, toți actorii regionali diferiți și pentru că în luna iulie am reușit să obținem un acord uh, cu Iranul, deschizând calea către o posibilitate, nu către o realitate, ci o, doar către o posibilitate de a avea o altfel de cooperare în regiune. Vom dezbate acest lucru ca următor punct. Sunt obișnuită să stau mult când vin aici, îmi plac seriile petrecute în Parlament, dar vreau să spun că condițiile sunt întrunite. Însă calea va fi una plină de obstacole și de provocări pentru toți. Domnul Mistura, reprezentantul special pentru Siria, se bucură de întreaga noastră susținere acest subiect a fost pe ordinea de zi la toate consiliile recente de afaceri externe, inclusiv la cel de ieri, și am avut discuții uh, îndelungate privind uh, modul de a-l putea susține pe Stafan de Mistura. Sunt în permanentă legătură cu el, l-am întâlnit la Bruxelles acum câteva zile pentru a discuta exact uh, continuarea negocierilor, calea de progres și modul în care Uniunea Europeană în sine, împreună cu toate statele membre, în mod coordonat, poate să-și aducă contribuția ulterioară la uh, punerea în aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate al ONU. După cum am spus ieri, con Consiliul de Ministri s-a discutat Siria, S-a lucrat la implementarea rezoluției. Uniunea Europeană și statele membre vor susține discuțiile intrasiriene și întregul proces de pace prin mediere, expertiză și clădirea consensului. Vom susține acordurile de încetare a focului și odată ce acestea vor fi implementate, atât cele locale cât și cel de nivel național, suntem gata să ne uh, sporim ajutorul pentru poporul sirian, inclusiv pe planul guvernanței locale, pe planul reabilitării și al reconstrucției. Este esențial, așa cum încercăm și în Irak, ca zonele eliberate sau zonele unde uh, se încetează focul, unde este pace, să beneficieze imediat de ajutor umanitar. Deci oriunde este posibil accesul ajutorului umanitar. Uh, după cum știți, Uniunea Europeană este cel mai mare donator în criza siriană, pentru, cel mai mare donator pentru gestionarea crizei siriene. a mobilizat până acum aproape 5 miliarde de euro. Ieri, miniștrii au uh, căzut de acord asupra unei abordări comune a Uniunii Europene și asupra pregătirii conferinței UE-Siria uh, de la Londra, care va fi găzduită de Regatul Unit și împreună cu Germania, Norvegia și Kuwait în 4 februarie. Suntem uh, pregătiți uh, să susținem Turcia, pregătim noi pachete de uh, asistență pentru Iordania și Liban, nu doar ca să le susținem în munca lor remarcabilă de a primi și de a proteja refugiați, ci și pentru a consolida reziliența celor două state, care sunt deosebit de expuse în moduri diferite. Și sunt convinsă că acest lucru va apărea în conversația noastră din această seară. Dar cred că este o prioritate de vârf pentru Uniunea Europeană să investească în reziliența acestor două state pentru ca acestea să nu se confrunte cu provocări majore de securitate sau probleme sociale și politice care ar putea transforma criza din Siria în ceva și mai mare. În plus, trebuie să fim pregătiți să oferim ajutor de stabilizare cât de repede, când va fi posibil în Siria, să ne asigurăm că dacă se ajunge Uh, în apropierea păcii acest stat să poată fi reconstruit cât de repede. Ulterior vom discuta tensiunile dintre Arabia Saudită și Iran. Aș dori să anticipez puțin. Am avut uh, discuții îndelungate cu ministrii de externe ai ambelor state pentru a transmite mesajul că este vital ca negocierile privind Siria să fie protejate și cumva să nu existe un efect de contagiune al tensiunilor bilaterale uh, asupra acestui proces multilateral care a început în sfârșit într-un mod atât de dificil. Este vital ca noi împreună, în calitate de europeni, să acționăm coordonat cu partenerii noștri, începând cu SUA, dar și cu alții, și să transmitem cu toții același mesaj tuturor interlocutorilor din regiune. Toți cei care pot influența părțile din Siria ar trebui să le ajute să uh, meargă pe calea către pace. E foarte important să se implementeze condițiile pentru a crea un mediu favorabil pentru negocieri și pentru a garanta credibilitatea procesului și uh, pentru a obține rezultate imediate pentru poporul sirian. Este o fază critică pentru procesul politic. Ce am stabilit la Viena și la New York cu actorii regionali și internaționali trebuie să devină o realitate pe teren, altfel nu se va putea. Doar uh, părțile siriene și poporul sirian pot să realizeze acest lucru cu ajutorul comunității internaționale care e pregătită să își aducă contribuția, după cum văd. M-am întâlnit uh, cu uh, coordonatorul Comitetului de Negociere al Opoziției Siriene și am confirmat faptul că Uniunea Europeană este dispusă să susțină aceste negocieri, să ofere um, susținere pentru construcția de capacități în timpul negocierilor și după aceea susținem um, munca uh, trimisului uh, ONU pentru o includere cât mai uh, largă în negocieri și îl susținem în pregătirea acestor negocieri. Doar o reprezentare cuprinzătoare a grupărilor siriene ne va permite să obținem consensul pentru calea de progres. Și aș vrea să spun un lucru care e de obicei trecut cu vederea. Rolul societății civile în gestionarea soluționării acestui conflict. Eu cred că societatea civilă din Siria va juca un rol major în implementarea măsurilor de construcție a încrederii, de exemplu acordurile de încetare a focului locale. Deci societatea civilă în uh, diversitatea sa trebuie să fie implicată în discuție cât mai rapid toate minoritățile și toate grupările religioase trebuie să își spună cuvântul, pentru că excluderea unui grup din motive sectare sau etnice ar fi o uh, greșeală, un început greșit. Trebuie să se meargă către o reconciliere națională și acesta ar fi și cel mai bun mod și cel mai puternic mod de a învinge Daesh. Am văzut-o în Irak în trecut, trebuie să evităm erorile trecutului iar munca de a clădi o Sirie uh, democratică și nesectară este abia la început. Însă, în sfârșit, ne îndreptăm în direcția cea bună. Cred că pacea în Siria este posibilă și, încă o dată, în ultimul an am arătat că unele lucruri incredibile și imposibile sunt, de fapt, posibile. Tranziția poate să înceapă și Daesh poate fi învins actorii regionali și locali uniți în sfârșit după 5 ani, după 5 ani lungi de război. Pentru a face acest lucru posibil și a venit vremea ca sirienii să profite acum de ocazie să înceapă tranziția, să pună capăt războiului și să oprească Daesh. Ei vor trebui să știe, așa cum le spunem noi toți, că vom fi lângă ei, în permanență. Vom continua să lucrăm pentru unitatea comunității internaționale și a regiunii pentru a face posibil acest proces. Vă mulțumesc. Tocmai am fost informată Uh, am primit o știre legată de dezbaterea anterioară. Am o veste bună pentru președintele um, plenarei. Columbia și FAC au anunțat la Havana un acord bilateral de încetare a focului și un mecanism de implementare. Tocmai ne-a sunat ambasadorul de la Bogota. Deci, haideți, faceți acest lucru mai des. E questa è un'ottima notizia, grazie. Este o veste nemaipomenită. Mulțumim, doamnă vicepreședinte. Începem dezbaterea în ce privește situația din Siria. Mai întâi dăm cuvântul reprezentanților grupurilor politice și începem cu doamna Gabriel, în nume grupului PP, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înaltă reprezentantă, vă mulțumesc pentru angajamentul uh, arătat și pentru mesajul dumneavoastră clar. Uh, Într-adevăr, miza pentru Uniunea Europeană este acum să vegheze că se facă uh, pro, să se facă progrese pe plan politic și umanitar. Din acest punct de vedere, vreau să vă atrag atenția asupra a patru elemente. În primul rând, uh, fondul uh, fiduciar și contribuția statelor membre. Trebuie să ne gândim și la ziua de mâine, deși trebuie să acționăm azi. Statele membre trebuie să-și păstreze promisiunile, să-și le respecte. Și în Columbia există o criză a refugiaților. Trebuie să uh, vorbim și despre Geneva. E adevărat că situația de pe teren trebuie uh, să reflecte angajamentul tuturor părților implicate în acest proces politic, nu doar ca gaj de bună credință, ci pentru a evita orice legătură dintre um, acordurile uh, dintre sirieni și cei care participă la negocieri. În privința a Comisiei de negociere. Trebuie să fim atenți la faptul că uh, membrii grupurilor uh, internaționale trebuie să nu uh, afecteze negativ procesul dintre sirieni. Rezoluția din decembrie 2015 a Consiliului de Securitate al ONU este clară în acest sens. Și a doua observație. Știu că de mistura, um, trimisul special, um, acordă o atenție specială participării femeilor, un element în principiu cheie și investiții în viitorul Siriei. Schimbul de opinii pe care l-ați avut ieri cu uh, ministrul de afaceri externe al Iordaniei și ca și dialogul cu Libanul sunt chestiuni foarte pozitive. Așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să gestionim crize, crizele, trebuie să investim în parteneri cheie de la Mediterană, de două ori, da, și acest lucru dincolo de criza refugiaților. Uh, pentru că și din criza uh, Siriei trebuie să învățăm uh, lucruri. Mulțumesc. nume... Mulțumesc, domnul Boștinaru, în numele grupului socialiștilor și democraților, două minute. Vă rog. Mile grații, onorevole pre... Mulțumesc, domnule președinte. alt reprezentant, vicepreședinte al Comisiei Europene. Războiul civil din Siria intră în al șaselea an deja. Și săptămâna trecută am asistat îngroziți la tragedia de la Madaia, care a oferit încă o mostră a nebuniei pe care războiul violența confruntarea o pot aduce într o țară. am trăit cu imaginea copiilor sirieni murind de foame și am fost fericiți când într un final un convoi umanitar a reușit să pătrundă într un oraș asediat în care uh, aproape patruzeci zero de persoane trăiau foamea de luni de zile. alte orașe de la frontiera de vest a siriei sunt în aceeași situație reiterez secretarul general onu ban ki moon utilizarea înfometării ca armă este o crimă de război și va trebui să fie tratată astfel. este evident că avem nevoie de o soluție politică imediată și aceasta poate fi posibilă doar prin implementarea acordului de la viena și a rezoluției două mii doi sute cincizeci și patru care au fost adoptate cu sprijinul substanțial al uniunii europene și al dumneavoastră avem nevoie de o soluție politică știind că doar aceasta poate uh, ocaziona și crea condiții pentru o pace durabilă. bombardamentele inclusiv cele rusești care uh, distrug uh, fără discernământ ținte civile construcții și de asemenea țintesc în opoziția moderată sunt contraproductive o soluție politică trebuie să implice așa cum ați menționat iran turcia rusia arabia saudită ceilalți actori locali și regionali și în acest sens salut efortul un led confidence building measures și doresc succes conferinței donatorilor pentru siria care va avea loc la patru februarie. știm foarte bine că pacea în siria este garanția pentru înfrângerea daesh este garanția pentru reducerea fluxului de refugiați și este în egală măsură garanția că această nebunie a violenței pe care daesh ul a generat o va fi înfrântă. vă doresc succes! domnule Vreau la hoge vertegenwoordiger, twee kwestii. Mulțumesc. Doamna înalt reprezentant, eu aș dori să abordez două chestiuni în uh, intervenția mea legate de această tragedie. sută de mii de persoane se află în regiunile afectate de război. Și apoi avem uh, situația creștinilor și Madaia, un oraș înfometat din motive de război. cetățenii din multe alte orașe au fost uh, afectați de război. Toate aceste orașe se află în uh, regiuni survolate de uh, avioane ale coaliției. Și întrebarea mea este următoarea. De ce doar rușii trimit uh, pe calea aerului ajutor alimentar. Constatăm că se confiscă casele și proprietățile creștinilor uh, care au fugit și uh, ale curzilor și avem neapărat nevoie de o reacție europeană rapidă. Țin uh, foarte mult la curs, însă este vorba de întregul proces de pace. Domnul Telicca. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă vicepreședinte, vreau să vă felicit pentru situația din Columbia și peste câteva luni sperăm să venim aici chiar și la miezul nopții pentru a vă felicita pentru realizările din Siria. Eu am citit uh, fișierul foarte Uh, substanțial pe care uh, uh, l-ați depus în ultimele câteva zile, însă totuși pot să vă spun că acest război foarte sângeros care durează de ceva de câțiva ani, are un impact asupra sirienilor în primul rând, însă are impact asupra întregii lumii. Consecințele devastatoare ale atacurilor teroriste ale Daesh pe teritoriul uh, francez, uh, rus, uh, turc, saudit, libanez, printre altele, sunt teribile. Cred că în ultimii ani au reprezentat o alarmă. Războiul din Siria de forme noi politicii, politicilor pe întregul continent Răspunsul la criza refugiaților uh, a pus întrebări însă și rațiunea de a fi a Uniunii Europene. În noiembrie, atacurile teroriste uh, de la Paris au însemnat, în termeni concreți, că amenințarea uh, este o îngrijorare zilnică pentru continentul. Cred că vom face progrese la Geneva. Nu ne putem permitem să eșuăm. Însă cred că există patru condiții prearabile Uh, pentru succes. Toate părțile, inclusiv al regimul Assad, Rusia și Iran, uh, împreună cu uh, rezoluția ONU 2254, trebuie să se lupte pentru încetarea imediată a atacurilor militare și pentru a permite trecerea ajutorului umanitar în Siria, pentru a ajunge la toți oamenii care au nevoie. Desigur, mandaia trebuie să fie menționată. Orice uh, polit situație politică uh, este de nerezolvat fără susținerea tuturor. Trebuie să se facă o tranziție reală uh, cu guvernare um, inclusivă și um, trebuie să um, creșteți eforturile pentru rezolvarea, pentru respectarea acordurilor și pentru a pune capul procesului uh, Uh, de război. Acest lucru reprezintă o condiție preliminară pentru orice campanie eficientă împotriva statului uh, islamic. Uh, nicio strategie militară împotriva acestui grup fără dinamica siriană nu va fi eficientă. Toate acestea sunt prioritățile noastre. Vă doresc foarte mult succes și mă bucur că ambasada cehă din Siria vă va da acum o mână de ajutor singura ambasadă UE care a mai rămas deschisă în Siria. I hope Mulțumesc. Am să vă rog să vă respectați timpul, pentru că suntem în mare întârziere și ați depășit timpul cu aproape un minut. Urmează acum domnul Hagi Giorgiu. Agapiti Chiria Mogherini, δεν Pragmatica... Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Mogurini, nu știu dacă cineva în această sală poate să spună ceva care să fie cu adevărat util pentru Siria. Dacă e cineva care poate să facă asta, atunci poate trebui să reflectăm la aceste idei, pentru că până la urmă vorbim despre un grup uh, mic de uh, oameni. Mulți s-au referit la primăvara arabă și dintre aceștia uh, unii au uh, spus uh, că va urma și o iarnă arabă foarte, foarte dură. Și se pare că asta s-a întâmplat cu sute de mii de oameni care uh, au uh, murit. Dacă e să căutăm o soluție, atunci uh, liderii europeni și ai lumii trebuie să aducă la masa uh, discuțiilor uh, părțile care se opun forțele de poziție și cele care susțin uh, guvernul. Am văzut că cresc uh, tensiunile între Arabia Saudită și Iran. Am uh, văzut faptul că armata turcă a fost mobilizată să lupte împotriva curzilor. Doamna uh, Mogherini a transmis uh, un uh, protocol de colaborare fostului președinte Bush al Statelor Unite și l-a rugat să analizeze consecințele a ceea ce s-a făcut până acum. Obiectivele politice ale acesteia nu au dat rezultate. Poate ar trebui să-i spunem că ar trebui să se uite puțin la milioanele de oameni care au murit, la fluxul de migranți din Mediterană, toate datorate Americii. Mulțumim foarte mult, doamna Lockbiller. Mulțumesc, doamnă președinte stimată doamnă înalt reprezentant discuțiile de la viena au adus noi speranțe de negocieri de pace în Siria. Între timp, acest proces ă, este în pană și ne întrebăm dacă reuniunea ă, din, planificată în această, săptăm- ă, în această lună la Geneva mai vor, vor mai avea loc nu există acordul la punctele principale. Uh, din condițiile opoziției siriene face parte uh, faptul ca bombardarea civililor să se uh, sfârșească um, și încă câteva ce nu sunt încă realitate. Uniunea Europeană trebuie să depună presiune asupra aliaților Siriei, Rusia și Iran, astfel încât războiul împotriva civililor să se încheie. Apoi mai trebuie clarificat până la o următoare rundă de negociere care sunt părțile participante, mai ales pentru o participare a curzilor uh, sirieni ar trebui să lupte Uniunea Europeană. În principiu, ar trebui să pledăm pentru o abordare cât mai uh, inclusivă. De asemenea, importantă este îmbunătățirea situației umanitare, uh, nu numai în Siria, ci și în țările vecine. La conferința donatorilor de la Londra, Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că uh, se vor pune la dispoziție suficiente fonduri și că acestea vor ajunge la timp la populațiile care au nevoie de ele. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Borghețiu. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru 25 ianuarie sunt prevăzute negocieri cu sirienii. Aș vrea să știu, din partea doamnei înalt reprezentant, ar fi posibil ca această întâlnire să fie amânată din cauza lipsei unui, unei înțelegeri, a unui acord? De asemenea, care, este, care sunt aceia din partea opoziției siriene care ar trebui să participe? Sigur, obiectivele pe care ni le prezentați sunt ambițioase, însă cred că suntem încă departe de atingerea lor și am dorit să știm și prin ce căi vă propuneți să faceți acest lucru. Mai întâi de toate am vrea să știm care sunt răspunzător, cine, sunt cine este răspunzător pentru această gravă situație umanitară, apoi despre cei care sunt fundamentaliști în cadrul opoziției, apoi care este rolul Turciei, un subiect de care nu prea se vorbește. De asemenea, este interesant să știm care este poziția Uniunii Europene cu privire la comerțul clandestin uh, între mm, Siria și uh, Turcia și uh, asta în legătură și cu filmele mm, făcute publice de ruși. Deci, Vrem să, știu și ce se întâmplă, vrem să știm și ce se întâmplă cu comunicările care ne provin din partea Moscovei. Apoi, în legătură cu bombardamentele rușilor, până la urmă, acela, acela este nodul gordian al problemei. Alte realități nu există. Mulțumesc, domnul Corniș. 200 de mii de oameni morți uh, și atâția oameni amenințați de vandalism, de uh, islamiști, uh, creștinii din Siria alungați de la ei de acasă, uh, Uh, crucificați, uh, copiilor uh, asistă la decapitarea părinților și așa mai departe. Să nu uităm că pentru a rezolva problema trebuie să îndeplinim niște condiții. Mai întâi trebuie discutat cu guvernul legal uh, al acestei uh, țări, uh, indiferent ce părere avem uh, despre el. Apoi Turcia, Arabia Saudită și Qatarul trebuie să își înceteze uh, ajutorul dat mișcării jihadiste. Apoi, în al treilea rând, trebuie să asociem toate statele interesate, printre care și Iranul, Rusia și, firește, membrii permanenți al Consiliului de Securitate al ONU. Cea de-a patra condiție, n-ar trebui să fim atât de naivi încât să credem că vom rezolva tot uh, doar având o majoritate electorală de pe urma unor alegeri libere la care se aparte și refugiații care au părăsit uh, țara. Jihadiștii nu vor accepta niciodată uh, niciun astfel de uh, acord. Și apoi a cincea condiție, pentru a, trebuie să se restabilească pacea, ă, chiar și prin forță, ă, o forță internațională oferită de statele musulmane care nu sunt parte a acestui conflict și care ar putea fi ghidate în acest proces de membrii ă, Consiliului de Securitate al ONU. N-ar trebui să mai existe bombardamente occidentale pentru că nu ele vom adu- vor aduce pacea în această nefericită țară. Domnul Ștetina. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnilor și domnilor, ISIS sunt uh, activi în acest uh, război civil, ca și regimul lui Assad. Apoi să ne gândim la aliații lui Assad. În septembrie anul trecut s-a implicat și Rusia în acest conflict. În momentul în care oponenții lui Assad uh, câștigaseră teren. Prin aceasta, conflictul a fost prelungit și a dat naștere unui val și mai mare de refugiați. Rusia dorește cooperarea cu Assad, chiar în condițiile în care președintele chiar și președintele ceh uh, și-a prezentat sprijinul pentru Assad. În dorința de a colabora cu Rusia în combaterea terorismului. Cred că acest lucru este absurd și e un comportament schizofrenic. Nu putem colabora cu state care se implică în acțiuni teroriste. Deci, dacă Rusia face acest lucru, este problema ei. Pe de altă parte, regimul lui Assad este mult mai criminal chiar și decât ISIS. ISIS a dat a dus la 104.000 de morți, dar uh, uh, regimul Assad a făcut mult mai multe victime, inclusiv femei și copii. Au fost oameni torturați și tocmai de aceea aș spune că regimul lui Assad este încă și mai periculos decât ISIS însuși. Mulțumesc și dau cuvântul mai departe domnului Weidenholzer. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația și evenimentele din Siria sunt o enormă tragedie, sute de mii de morți, uh, peisaje întregi distruse sau pierdut bazele pentru orice viață. 5 milioane de persoane au fugit din această țară. Regiunile vecine uh, sunt sub uh, o enormă tensiune și criza refugiaților este o probă și pentru Uniunea Europeană. Este nevoie mai mult decât oricând de un capăt, de un final al războiului sirian. Rezo uh, rezoluția ONU este pentru mulți faimoasa luminiță la capătul tunelului, pentru că pentru prima dată aduce în jurul aceleași mese toate părțile din conflict. Și Sper ca speranța noastră să fie justificată și nu pot decât să îi mulțumesc, doamnei înalt reprezentant, pentru eforturile pe care le depune și în, în spatele uh, luminii reflectoarelor. Între timp însă războiul continuă, oameni mor, unii mor de foame, oamenii fug de bombe care ar trebui să pună capăt uh, Uh, războiului și fug și de bombele regimului și Daesh în continuare nu este învins. Trebuie să acționăm, uh, dar nu numai prin cuvinte, trebuie să ne și respectăm angajamentele. Avem nevoie de uh, zone sigure în care oamenii să poată să se refugieze, dar de unde să se poată și întoarce la ei acasă. Am văzut asta la Kobane. Oamenii vor să se întoarcă acasă. Mulți nu vor supraviețui, pur și simplu pentru că nu au ce mânca și uh, bombardamentele sunt uh, intense. În continuare sunt foarte mulți deținuți politici și avem nevoie de toți acești oameni uh, pentru a reconstrui Siria, inclusiv domnul Cadabil, activist pe internet, uh, deținut. Nu știm dacă mai trăiește ar trebui să ne gândim la un nou plan Marshall pentru această regiune. Aceasta este uh, baza la care putem să ne întoarcem. Mulțumesc. Urmează doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte. Acum că uh, s-a implementat uh, acordul uh, cu Iranul, poate ar trebui să invocăm Iranul să uh, nu îl mai susțină pe Assad și să pună capăt uh, războiul din Siria. Copiii infometați uh, ne dau o imagine despre suferința poporului din Siria. Suntem în 2016 și părem să fi uitat că am jurat cândva să nu mai existe așa ceva. Uh, încă um, populația este bombardată de Assad și de ruși, iar noi trebuie să facem tot posibilul uh, pentru a stopa această situație. Trebuie să cerem mai mult chiar și de la noi înșine în această situație îngrozitoare. Trebuie să dăm dovadă de mai uh, mari abilități de lider pentru că trebuie să existe un angajament constant pentru ajutorul umanitar, fără de care um, refugiații vor continua să fugă dintr-o parte alta a Siriei. Nu există speranță pentru rezolvarea rezolvarea uh, acestei situații, dacă uh, nu ne dăm seama că această criză ne afectează și pe noi, prin refugiații care ajung în uh, Europa și prin amenințarea din partea ISIS. Trebuie să facem mai multe. Mulțumim, doamna Arnautu. Ora, mă Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Peste câteva săptămâni, uh, sirienii vor împlini cinci ani de război, o aniversare tristă. Primăvara arabă promisă s-a dovedit a fi în realitate un adevărat coșmar pentru populația civilă. Siria este pradă haosului la care au contribuit în mare măsură guvernele occidentale, susținând opoziția siriană compusă din jihadiști relativ moderați. Dezastrul politicilor americane și franceze în uh, Libia nu, și Irak nu a servit drept uh, uh, lecție. Avem în față acum un regim sirian care este acuzat că înfometează populația din Madaia. Dar uităm să spunem că uh, și islamiști, să vorbim și de islamiști și de salafiști din opoziție. Se deturnează ajutoarele internaționale care se oferă pentru locuitori, locuitori care uh, sunt uh, asediați de rebelii islamiști uh, din cauza loialității lor pentru uh, guvernul islamist, pentru guvernul sirian. Acești oameni fac discipoli în întreaga lume și de aceea cred că ar trebui normalizate relațiile diplomatice cu Uh, guvernul sirian ultimul raport privind interdicția armelor uh, chimice, arătând că guvernul sirian și-a um, distrus întregul stoc de arme chimice, lucru care ar trebui să ne determine să trecem la acțiune în acest sens. Mulțumesc, domnul Can. Doamnă președinte, în ultimul timp vedem imagini groaznice din orașul Madeia, din Siria, um, foamea a fost folosită de regimul sirian ca, pe o, ca o armă de război apa, alimentele și medicamentele nu pot fi uh, obiecte de șantaj. Ce se întâmplă în Madeira este o, o crimă de război și nu, nu este singurul oraș asediat. Se esti, uh, un, ONU estimează că 400.000 de persoane suferă de foame în diferite regiuni. Trebuie să ne asigurăm că este posibilă asistența umanitară nu se poate ca comunitatea internațională să uh, permită în continuare masacrarea, înfometarea și torturarea a mii și milioane de persoane. Cred că putem negocia o uh, soluție politică. Decizia dumneavoastră, uh, doamnă înalt reprezentant, de a oferi preferințe tarifare Iordaniei este o mișcare binevenită considerăm că ar trebui să se creeze o coaliție de state musulmane care să combată terorismului. Uniunea Europeană face apel la Iran și la Arabia Saudită să găsească o cale să coopereze pentru a pune capăt cele mai grave crize umanitare din regiune. A venit momentul ca um, conflictului să-i se pună un capăt. Mulțumesc. Aveți o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Arnott. Domnule Khan, liderul uh, partidului noastră, Jeremy Corbyn, a spus că ISIS își are punctele puternice. Sunteți de acord cu el și dacă da, care sunt acestea? Tot ce știu este că trebuie să uh, combatem ISIS. Ei folosesc numele islamului și fac foarte mult rău în lume. Cred că trebuie să cooperăm pentru a combate ISIS. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Mulțumesc, domnul Coțolino. de la discuție. Mulțumesc. În acest moment al dezbaterii din această seară nu mai pot să adaug decât că fac un apel către dumneavoastră și să vă felicit pentru munca importantă pe care o desfășurați în acea regiune, așa încât uh, eforturile noastre să devină credibile, punând în aplicare rezoluția ONU și foaia de parcurs prin care se stabilește și calendarul. Sperăm ca în următoarele săptămâni, dacă în următoarele zile, să vedem măsuri cât mai concrete. Vrem să primiți mesajul de încredere din partea Parlamentului și vrem să faceți în așa fel încât uh, fereastra de oportunitate care s-a deschis să, uh, să nu rămână neutilizată. Există o tragedie umanitară care este în curs și insist pentru că am mai spus-o și cu ocazia trecută în acest for. Este vorba de o tragedie unei întregi generații de tineri sirieni, în special copii. Și pentru aceștia trebuie să facem eforturi uh, în special în domeniul educației. Și apoi, din ce în ce mai mult există important, sunt importante două condiții, uh, și anume să se depășească neîncrederea dintre diferitele uh, grupări care compun uh, opoziția la Daesh și apoi trebuie ca să profităm de atmosfera pozitivă pe care a reprezentat-o acordul cu privire acordul cu Iranul. Mulțumesc și acum domnul Freund. Thank you, Madam President. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Deplângem pe bună dreptate, în mod repetat, că declarațiile statelor sunt uh, implementate foarte încet și procesul din Siria face parte din aceeași categorie. Ați vorbit mai devreme despre veștile bune uh, referitoare la Columbia. Pot să vă spun că am uh, vești proaste. New York Times scrie în această seară că Există discuții despre cine ar trebui să fie la masa discuțiilor uh, luni și dacă va avea loc această întâlnire. Uh, ne dorim cu toții pacea în Siria, însă calea pe care o alegem este războiul uh, ultima soluție este cea referitoare a orașului, la orașul Madea. Ajutorul a venit când oamenii au murit deja de foame. Europa trebuie să se implice și mai mult decât a făcut-o în negocierile nucleare cu Iran, ci trebuie să se implice în Siria dar din cauza oamenilor care încă mai trăiesc acolo. Poate că ar trebui să încercați să vorbiți cât mai repede la telefon cu toți acești oameni pentru a-i reuni. Mulțumesc. Domnul Lachis acum. Το δράμα του Συριακού λαού συνεχίζεται με χιλιάδες νεκρούς. Mulțumesc. Drama poporului sirian uh, continuă cu sute de mii de morți și cu milioane de oameni deplasați uh, în țară și în afara țării. La Viena trebuie implicați toți uh, cei care au de-a face cu acest conflict. A existat ajutor uh, umanitar, uh, însă trebuie spus că totuși uh, sute de oameni au murit, 150 de civili au fost uciși, 400 răpiți de ISIS, um, unii morți de foame la Madeia. E clar că e nevoie de pace pentru această țară și pentru regiune în ansamblu său. În cel nu m aș dori să fac trimitere la crim, criza refugiaților. E absolut clar că uh, nu putem uh, să uh, ignorăm nevoia de pace în această țară. Liderii europeni trebuie să pună în aplicare deciziile luate, mai ales în ceea ce privește reașezarea refugiaților, uh, astfel încât statele n-ar trebui doar să uh, vorbească în cadrul Consiliului European și apoi să întoarcă să nu facă nimic uh, după aceea. Apoi urmează procedura Catch DI, doamna Petri este prima. Da Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este fundamental să găsim soluțiile politice ale acestui conflict, implicând toate părțile interesate, așa încât uh, situația din Siria după 5 ani de război să înceapă să revină la normal, iar rezultatele uh, negocierilor pentru pace să se vadă. Pericolul pe care îl reprezintă Daesh uh, este uriaș pentru Siria și e nevoie de unitate în răspunsul pe care îl vom da acestuia. În februarie 2015 au existat atacuri împotriva creștinilor. O peste 150 de persoane au fost răpite din uh, locuințele lor. Situația se înrăutățește, creștinii sunt sub amenințare și această situație este o pierdere și pentru noi și pentru Siria pentru că trebuie să înțeleagă această țară că trebuie să respecte uh, valorile noastre, libertatea de exprimare religioasă. Uh, Trebuie așadar să încurajăm toate părțile interesate să depună toate eforturile pentru a se ajunge înapoi la, ța, la pace și să ia toate măsurile care se impun împotriva uh, Daesh. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să îi mulțumesc doamnei Mogherini pentru tot uh, ce face, spune doamna Lauristin. Vă mulțumesc mai ales pentru mesajul de speranță pe care le-ați, ni l-ați transmis astăzi, referitor la oportunitatea pe care o avem. Trebuie să o folosim. Aș dori să vă spun că trebuie să începem să ne gândim mai mult la viitorul Siriei după finalul um, conflictului să transmitem mesaje sirienilor, inclusiv celor care sunt aici la noi sau în tabere de refugiați. Trebuie să nu repetăm uh, greșelile din Irak și Afganistan. Una dintre greșeli a fost că lumea vestică nu a oferit acestor țări resursele umane pentru a construi un nou Irak. Trebuie să transmitem un mesaj în rândul refugiaților că uh, cea mai mare speranță este ca ei să se formeze, să se educe pentru a se întoarce în Siria, pentru a-și îmbunătăți propriile vieți, dar și pentru a crea un viitor pentru Siria. Acesta ar putea fi planul Marshall pentru Siria. Mulțumesc, domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Înfrângerea Daesh va depinde de modul în care va decurge războiul civil din Siria și de măsurile pe care le vom lua pentru a aduce pace în această țară. Siria, din nou, trebuie să funcționeze ca o țară cu o nouă Constituție, uh, o țară care să organizeze noi alegeri. Trebuie să reducem forțele care lucrează uh, împreună cu jihadiștii și trebuie să subliniem clar Qatarul și Arabiei Saudite, precum și altor state, uh, că este inacceptabil sprijinul pe care îl dau uh, jihadiștilor. Uh, Turcia și cele 3 miliarde care trebuie să îi fie oferite pentru a opri fluxul uh, de refugiați, uh, e bine, haideți să nu uităm uh, că um, uh, sunt refugiați care acțion, uh, sunt, sunt organizații care uh, uh, aduc refugiații în Europa, organizații uh, cu legături criminale în uh, Turcia. Trebuie să avem uh, o abordare mai proactivă, iar în acest caz trebuie să existe hotspot-uri nu doar în Uniunea Europeană, ci și în Turcia. Mulțumesc. Gracias, presidenta, señora alta representante. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant. Dacă avem prieteni uh, buni uh, și democratici, așa cum sunt Turcia și Arabia Saudită, care permit contrabanda cu petrol, uh, nu ne miră situația din Siria. Turcia își bombardează propria populație din Kurdistan. Cred uh, că în acest context avem nevoie de o nouă viziune, o viziune europeană. Nu putem accepta la nesfârșit această viziune a americanilor care se transformă mai degrabă într-o obsesie. Iar în ce privește dialogul între sirieni, viitorul Siriei nu va fi determinat nici de Rusia, nici de Europa, nici de Statele Unite, sirienii înșiși vor trebui să își hotărască viitorul, poate și în baza planului care se discută acum la New York. Domnul Castaldo, mulțumesc. După atâția morți, 5 uh, milioane de refugiați, uh, în sfârșit uh, s-a ajuns la masa negocierilor, un lucru pe care ni-l doream cu toții. Este mult de spus despre cei care vor participa la aceste negocieri um, și lista prezentată de saudiți prezintă unele semne de întrebare din punctul de vedere al jihadismului și al extremismului. Dar se dorește cu adevărat această pace? Dacă ar fi să judecăm după uh, ce s-a întâmplat cu executarea lui Dimran Nimr în Arabia Saudită, poate că ar trebui să avem în vedere pe agenda noastră politică și alte elemente nu mai puțin importante. Vom discuta mai târziu despre ele. Apoi, în ce privește Turcia, noi uh, menținem uh, pe primul loc subiectul viitorului lui Assad și în, din acest punct de vedere și Rusia întârzie uh, rezultatele. Am dorit așadar să știm ce se va face pentru a se tăia uh, alimentarea cu arme și bani a Daesh măsurile luate până acum nu sunt suficiente, finanțările continuă să ajungă și traficul uh, nu, și, și traficul este alimentat de comerț. Însă, fără îndoială că oricât de ambițioase ar fi obiectivele noastre, nu va fi ușor să le atingem. Mulțumesc, domnule Pitidios. Mulțumesc, domnule președinte. Opinia uh, mea este că și în cazul Siriei, uh, Uniunea Europeană ezită să implementeze politica care ar putea duce la soluționarea crizei. Practic, abordăm într-o manieră generală și filozofică această uh, problemă nu adoptăm măsurile care realmente ar uh, rezolva situația. Avem o criză umanitară care uh, sporește de la o zi la alta, mulți oameni își pierd viața, există bătălii continue, oamenii mor de pe urma acțiunilor Daesh uh, sau din alte cauze, iar Uniunea Europeană stă pe margine și observă situația câtă vreme există niște soluții clare. Mai întâi trebuie să izolăm acele state care susțin jihadiștii. Prin alte, cu alte cuvinte, Turcia, Uh, Qatarul, uh, Arabia Saudită. În al doilea rând, trebuie să se inițieze negocieri imediate între Uniunea Europeană și Rusia. Uh, președintele Assad, curzii din Siria și opoziția siriană pentru a putea crea o nouă atmosferă pentru guvernarea țării și pentru a soluționa această problemă care duce la tragedii umane și care este o rușine pentru Europa și pentru lume. Doamna Mogherini are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie în primul rând să că da, încerc să transmit uh, semne de speranță, deoarece sunt convinsă că dacă nu identificăm motivele pentru speranță, este foarte greu să lucrăm pentru a obține schimbările necesare. Însă, calea va fi dificilă și lungă. Nu vă așteptați la miracole prea, de, prea devreme. Ce am reușit să facem este să fim pe calea cea bună, dar departe de a o fi parcurs și de a fi găsit un capăt al războiului. E adevărat că dacă ne uităm în urmă cu un an, nu aveam nici unif uh, regiune unificată, nici comunitate internațională unificată, nu aveam o foaie de, carcur, de parcurs. Iată, astăzi situația este mai bună. Ne permite să avem o idee a direcției și să creăm condițiile pentru ca discuțiile să înceapă, foaia de parcurs să fie implementată. Cred că acesta este rolul nostru, ca Uniunea Europeană coordonată cu statele membre, cele care sunt la masa negocierilor și cu cei care nu sunt la masa negocierilor. Tocmai de aceea este important pentru mine să pun pe ordinea de zi a Consiliului de Afaceri Externe în situația siriană, astfel încât toate cele 28 de state membre să fie implicate și să fie prezente și să facem un schimb uh, de reacții constant. Uh, și mă bucur că putem face același lucru și cu Parlamentul European, pentru că știți că consider Parlamentul European un actor foarte important în relațiile noastre externe. Acesta este rolul nostru. Nu neapărat să impunem condiții sau precondiții, ci să creem condițiile pentru ca discuțiile și negocierile să înceapă și să fie productive. Și asta în strânsă cooperare cu Națiunile Unite. Mulți dintre dumneavoastră ați uh, pus întrebări referitor la compoziția delegației, opoziției, timpul, modalitățile, formatul uh, negocierilor sau discuțiilor, dacă ele vor avea loc lunea, lunea viitoare sau dacă vor fi întârziate. Bineînțeles că am discutat asta nu numai cu ministrii de afaceri externe ieri, ci eu am discutat uh, asta Uh, și personal uh, cu cei de la ONU. Trebuie să vă spun că există un rol special al reprezentantului special uh, al ONU, dar cred că și noi trebuie să menținem rolul ONU ca actor care va stabili timpul și formatul negocierilor pe care ei le vor conduce. De asemenea, trebuie să ne asigurăm, să garantăm că toți actorii uh, sunt suficient de uh, confortabil cu faptul că ONU respectă drepturile tuturor în mod egal. Important pentru noi, europeni și ceea ce spunem uh, clar este ceea ce am spus și la început, că într-un fel sau altul, Um, bineînțeles, reprezentantul special al ONU definește lucrurile, dar trebuie să găsim o cale pentru a ne asigura că întreaga societate siriană, toate grupurile siriene, cei care au fost la conferința de la Riyadh și cei care nu au fost, să fie implicați cu condiția să uh, subscrie la pro procesul politic și să combată ISIS, al-Nusra și uh, Um, acele grupuri definite în mod consensual ca fiind teroriste. Și vrem să includem toate aceste uh, grupuri. Mulți dintre noastre au spus că partea cheie este să uh, lăsăm sirienii să decidă asupra prezentului și viitorului țării lor. Sirienii, toți sirienii, inclusiv cei care sunt în afara țării. Un alt lucru important a fost menționat și de către colegul Cotolino. Să lucrăm la generații. Pierdem generații întregi de sirieni. Își pierd viețile, își pierd educația, își pierd speranța. Și este ceva uh, ce va fi plătit uh, dacă nu acționăm uh, timp de decenii întregi. De aceea încercăm să investim mult din, mult din banii noștri, dar și din eforturile noastre în programe de educație. Dar ce trebuie să garantăm că o țară care a avut un nivel foarte ridicat de educație uh, pentru întreaga populație uh, deci trebuie să asigurăm că această țară să poată continua să investească în viitorul țării sale, pentru că va veni un moment în care va trebui să lucrăm la reconstrucția țării și vom avea nevoie de generații de sirieni dispuși să uh, pună umărul la construcția materială și imaterială uh, a țărilor, la reconstrucția țărilor. Deci cunoștințele, educația unor întregi generații trebuie asigurate acum, pentru că dacă nu, în 5, 10, 15 ani de acum încolo vom avea mari probleme și din punct de vedere al radicalizării, pentru că tinerile generații care în ziua de astăzi trăiesc uh, viața în tabere uh, și suferă uh, de foame și nu merg la școală, s-ar putea să nu ajungă să fie cei mai buni cetățeni. Deci este o nevoie umanitară și, evident, și un interes uh, clar pe care îl avem pentru a investi în propria noastră stabilitate uh, și securitate în viitor. S-au adresat multe întrebări referitoare la dezbateri pe care le vom avea fie în această seară, uh, Arabia Saudită și Iran și evoluțiile legate de asta, situația din Turcia, situația uh, minorităților religioase, toate aceste lucruri vor fi dezbătute astăzi, mâine, poi mâine. Dați-mi voie să subliniez faptul că uh, și un lucru pe care l-am uh, mai spus, îmi face mare plăcere să uh, fac un schimburi de opinii cu dumneavoastră și mi se pare foarte util pentru munca mea, atât la comisiu, comisie cât și la Consiliu, să facem aceste schimburi de opinii. Dar ca fostă deputată la nivel național, mi-aș permite să sugerez să găsiți o cale de a defini un calendar pentru, politicile, pentru dezbaterile de politici externe care să se concentreze asupra anumitor um, chestiuni cheie. Este o sugestie umilă și poate că am putea găsi o cale să ne um, organizăm munca astfel încât să nu repetăm aceleași dezbateri de-a lungul uh, sesiunii. Uh, cineva s-a referit la sprijinul oferit Iordaniei uh, în domeniul comercial. Pot să vă spun că am discutat asta îndelung cu ministrul de externe al Iordaniei într-o reuniune bilaterală și cu Consiliul de Afaceri Externe. Am avut onarea și uh, plăcerea să discut asta uh, cu majestatea sa, regina Iordaniei, la Bruxelles, săptămâna trecută. Va fi o propunere pe care o voi face pentru a sprijini Iordania, nu numai prin sprijin uh, financiar uh, direct, ci și prin unele măsuri excepționale, temporare și țintite uh, care să le faciliteze comerțul cu Uniunea Europeană. În vederea conferinței de la Londra, uh, ei uh, dezvoltă un plan um, creativ și ambițios de a crea uh, oportunități de locuri de muncă pentru iordanieni și refugiați sirieni și mi se pare că va fi foarte important să permitem pe termen lung integrarea refugiaților sirieni în comunitățile gazdă pentru, fără a crea conflicte în comunitățile gazdă, pentru că perspectiva de a găzdui sirieni timp de foarte mult timp într-o țară uh, înconjurată de crize și fără niciun fel de resurse ar putea duce la conflicte economice și sociale pe care dorim să le prevenim. Sper că mă pot baza pe sprijinul acestui Parlament uh, pentru a mm, oferi sprijin uh, direct financiar pentru găzduirea și protejarea refugiaților în cazul Iordaniei, dar și măsuri comerciale care pot ajuta pe termen mediu Iordania să investească în crearea de locuri de muncă. Voi încheia aici. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru contribuțiile cât se poate de prețioase pentru viitor. Și încă o dată sper ca mm, drumul ce ne așteaptă să fie la fel de încurajator ca și cel din ultimele trei luni și sper ca în parteneriat cu uh, prietenii noștri din regiune și la nivel global să putem facilita acest uh, proces foarte dificil. Cred că suntem pe calea cea bună.